ordinea de zi. Proiectul definitiv... Proiectul definitiv de ordine de zi stabilit de conferința președinților joi 6 decembrie 2012, conform articolul 137, a fost distribuit. Astfel, ordinea de zi a fost fixată. Trecem, deci, la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de dezbaterea a două rapoarte.